ceară reforme și cerem și autorităților să implementeze reforme benefice pentru toți cetățenii din Bahrain. Doamna comisar, s-a încheiat dezbaterea privind situația din Bahrain. Voturile vor avea loc după ce vom încheia ultimul punct de pe ordinea de zi și anume cazul lui Rafa Nashed din Siria și începem cu domnul Bielan. Thank you, Mr. Chairman podczas gdy upadają kolejne dyktatury w krajach arabskich reżim baszara al assada Regimul domnului Assad împrăștie violența și duce la persecuția propriilor cetățeni. Drepturile omului sunt călcate în picioare. Rafa Nashed este celebră pe plan mondial, este prima femeie psihanalist din Siria iar hărțuirea sa arbitrară arată cât de disperat e de fapt regimul. Libertatea, de circula... Libertatea este cerută din ce în ce mai mult în Siria. Arestările arbitrare, ca cea a lui Rafa Nashed, contrazic toate normele din civilizația noastră a fost uh, acuzată de niște uh, chestiuni false, a fost uh, arestată pentru că a organizat niște ateliere pentru victime și pentru persoane cărora le este frică. Acuzațiile la adresa ei reprezintă un semn de paranoia din partea dictatorului. Persecuțiile din Siria trebuie să înceteze și Rafa Nașat trebuie să fie eliberată. La fel și uh, jurnaliștii și luptătorii pentru libertate. Uh, Rafa luptă pentru un dialog corect în Siria și sper că patrimoniul său va fi protejat. Mulțumesc, domnul Maștalca. Pane předsedo, colegine, kolegové, sunt jednoznačně pro. Domnilor și domnilor, stimați colegi, susține eliberarea uh, lui Rafa Sunt convins uh, că este uh, inocentă și sunt în... și nu cred că ar trebui să existe în continuare abuzuri în timpul acestor represiuni. Dacă un război uh, este definit ca o luptă armată în care mor câteva mii de oameni pe an, e bine, în Siria avem de-a face cu un război. Iar noi sprijinim uh, acest lucru fără a ști cine sunt cei care se revoltă. Sprijinul nostru pentru uh, Rafa Rafa uh, Uh, nașet înseamnă că uh, sprijinim uh, o campanie de ură. Noi nu votăm așadar numai pentru liberarea lui Rafa Nașet, ci și pentru libertate. Domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să urez bun venit în hemiciclu prietenilor lui Rafa Nashed, reprezentanți ai societății civile din Siria. Bun venit la Parlamentul European! Dezbaterile pentru drepturile omului sunt cu adevărat importante și au un impact indiferent de numărul de persoane din uh, această sală. Rezultatul dezbaterilor este de multe ori că persoane sunt eliberate și, în orice caz, că ele se simt mai puțin singure și mai puțin izolate. Văd că cineva le ia în serios. În cazul dictaturilor, nu trebuie să abandonăm lupta și nu trebuie să-i abandonăm pe cei din opoziție. Acum discutăm despre situația unei psihanaliste care se ocupa de victimele torturii și care a mers să-și viziteze fica care urma să nască. Însă, ea a fost arestată de autoritățile siriene. Se constată că uh, ea a spus că uh, se simte încă responsabilă și se simte încă preocupată chiar și din închisoare față de uh, cei din societatea în care ea trăia. 4.000 de persoane au murit în Siria după primăvara arabă, 7.000 de persoane au dispărut, 6.000 sunt refugiate sau strămutate, 10.000 refugiați în Turcia, câteva mii în Iordania. E foarte important ca Uniunea Europeană să acționeze în uh, legătură cu situația uh, luptătorilor pentru drepturile omului din Siria. Am auzit vorbindu-se despre standarde, cred că trebuie să aplicăm aceleași standarde când vorbim și despre cazurile din Bahrain și despre cele din Siria și asta cerem și Comisiei Europene și lui Lady Ashton să facă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Azi dimineață am uh, avut o rezoluție profund politică despre Siria și Egipt. Dacă în această după-amiază ne-am dorit să existe o rezoluție numai despre cazul doamnei Rafa Nashed, este datorită faptului că nu e vorba despre un caz politic, ci despre un caz de încălcare a drepturilor omului. O psihanalistă eminentă care și-a făcut studiile la Paris, a cărei stare de sănătate este precară, tocmai uh, își revine după un cancer, uh, suferă de uh, tensiune arterială și de o afecțiune cardiacă și acum se află în închisoare, deși nu au făcut nimic. Și este exemplul tipic al acestui cetățean ilustru, cunoscut, că e vorba despre un jurnalist, un șef de trib sau un intelectual deci un cetățean care este atacat de către guvernul sirian este dovada faptului că nimeni nu este la adăpost. Și noi cerem astăzi guvernului sirian, asupra căreia nu prea avem influență, trebuie să recunoaștem, dar oricum cerem guvernului sirian să o elibereze și cerem acest lucru și autorităților chineze și reprezentanților Ligii Arabe. Deci Uniunea Europeană ar trebui să-și folosească toate contactele, toate relațiile pentru a exercita presiuni și a, a cere eliberarea a, sa și pentru a ajuta pe toți cei ONG-uri și alte persoane și asociații să a, ă, își aducă ajutorul a, ă, direct doamnei Rafa Nașed sau a, ă, altor deținuți precum ea. Știți că doamna Ashton a făcut o declarație, chiar și Carla Sarkozy a, făcut o scris, a redactat o scrisoare uh, noi spunem guvernului sirian că uh, trebuie să înceteze aceste practici. Mulțumesc, doamna Șache, acum are cuvântul. Sorry. Yes. Thank you, President, Commissioner Cruz and colleagues. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rafa Nașed e, uh, este o persoană care uh, reprezintă pe toți uh, cei care luptă împotriva injustiției în Siria. Cu toții am văzut ce s-a întâmplat pe internet, am văzut represiunea disproporționată a guvernului față de cei care s-au revoltat. Persoane, există persoane care își riscă viața pentru a face cunoscută această informație. Pur și simplu a avea un telefon mobil în mână poate însemna că ești uh, ochi de către un lunetist. Uh, sunt persoane care sunt ucise și uh, îngrop, apoi înmormântate uh, în secret. Guvernul lui Bashar al-Assad și colaboratorii săi nu au niciun fel de legitimitate. Nu există un mandat uh, din partea uh, ONU pentru că există state care se opun, însă Uniunea Europeană poate să facă mai mult. În primul rând, solicităm o investigație a Curții Penale, cu Tribunalului Penal Internațional, apoi dorim sancțiuni specifice uh, țintite pentru cei care încalcă drepturile omului. Noi suntem un partener comercial foarte important pentru Siria, deci trebuie să uh, avem sancțiuni uh, țintite asupra elitelor economice, ca să, se, ca să fie foarte clar că nu vom face afaceri cu Bashar al-Assad.

Mulțumesc. Madame Senishin on behalf of the Socialists and Democrats. Mulțumesc, doamna Senishin, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 10 septembrie, la Damasc, Rafa Nashed a fost arestată în mod arbitrar. ea avea un cabinet de psihoanaliză de ani de zile. De curând a ajutat victimele regimului, victime ale regimului. Deținerea doamnei uh, Nașet este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și ar trebui să solicităm eliberarea ei. Cei care apără drepturile omului ar trebui să își poată exercita uh, activitatea fără să se, teme de, fără să se teamă de represiuni partea autorităților. Conform tratatului de la Lisabona, apărarea uh, celor care uh, luptă pentru păstrarea drepturilor omului ar trebui să fie o prioritate în negocierile și discuțiile cu alte țări și ar trebui să aplicăm sancțiuni dure statelor terțe care încalcă drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mulțumesc, domnule președinte. Arestarea lui Rafah Nashed în Damasc este o dovadă de o măsură arbitrară de oprimare a regimului sirian față de proprii săi cetățeni. Este una din multele persoane arestate de autorități pentru presupuse activități menite să destabilizeze statul arestările arbitrare și acuzațiile vagi arată că președintele al-Assad și regimul său nu mai au încredere în niciun cetățean sirian, practic, și nu mai fac diferența între compasiune și uh, revoltă. Paranoia care se aprofundează a autorităților siriene poate fi considerată și un semnal pozitiv, fiindcă toate guvernele ar trebui să se tem, teamă de popor. Însă, poporul, niciun popor nu ar trebui să se teamă de propriul său guvern. Și în acest sens, regimul sirian a întrecut orice măsură. Președintele al-Assad trebuie să pună capăt violențelor și să uh, dea putere poporului pentru a se putea începe tranziția democratică. Mulțumesc, doamna Oiuland, domnul Kaminski din partea ECR. Szanowni Państwo, sprawa Rafah Nashed jest sprawą, która... Doamnelor și domnilor, cazul lui Rafa Nashed ne șochează pe toți cei din acest for, indiferent de culoarea politică. Cu toții, uniți, solicităm ca această femeie curajoasă să fie eliberată. Însă, problema nu este uh, numai cea a unui caz șocant, este în general a democrației în Siria. Primăvara arabă ne arată că are loc o, un eveniment foarte important în istoria lumii. Cei care cer democrație și libertate își fac glasul auzit. în ziua astăzi, uh, frații noștri arabi plătesc cu sângele uh, solicitarea lor de democrație și libertate pentru toți. Mulțumesc, doamna Vergea. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Situația doamnei Rafa Nashed este un simbol, un simbol al uh, reprimării din Siria un simbol mai ales pentru europeni. Ea a fost arestată la aeroport când venea la Paris ca să asiste la nașterea fiicei sale. În vârsta de 66 de ani este grav bolnavă și starea sa de sănătate se agravează și mai rău. Trebuie să facem într-adevăr tot ce putem pentru a obține ca această femeie să fie eliberată, pentru că ea a lucrat întotdeauna într-un dialog ea este un simbol, un simbol al opresiunii groaznice din Siria, opresiune la adresa tuturor demonstranților pașnici care sunt cu toții nevinovați. Milioane de persoane sunt în închisoare, sute sunt asasinate tocmai pentru că îndrăznesc să fotografieze reprimarea. Aceste fotografii pe care, noi, pe care pe noi ne informează sunt plătite cu viața. Uniunea Europeană nu este suficient de puternică. Sancțiunile anunțate sunt insuficiente și insuficient uh, implementate. Numai presiunea asupra burgheziei din Siria poate să îl facă să cadă pe Bashar al-Assad. Trebuie să implementăm sancțiuni eficace. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pașca din partea Europei Libertății și Democrației. Situația Siriei este ale... Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Siria este în continuare foarte complicată. Regimul Assad rămâne la putere numai din cauza datorită uh, puterii sale militare și prin ca, putere exercitată prin represiunea brutală. Nu trebuie să căutăm o logică în ceea ce fac uh, forțele de securitate arestarea uh, lui Rafa Nashed, care are 66 de ani, care își revine după un cancer și este bolnavă de inimă, uh, ne arată că uh, regimul are, se teme chiar și de propria umbră. Siria vede mai degrabă Uniunea Europeană ca pe un inamic, nu ca pe un aliat. Activitatea uh, diplomatică din uh, China sau din uh, Rusia ar putea fi uh, mai, mai eficace. De aceea, uh, cred că serviciul nostru de acțiune externă ar trebui să uh, fie mai creativ și să lucreze împreună și cu alți parteneri. Doamna Geringer de Odenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Protestele din Siria nu vor înceta atâta timp cât autoritățile nu-și dau seama că nu mai pot să reziste în fața valului de proteste din cadrul primăverii arabe. Doamna Rafana Shed nu era numai o psihanalistă de renume. Ea făcea muncă de cercetare și studii clinice și încerca să-i ajute pe oameni să se vindece de uh, teamă. Și tocmai de aceea a fost arestată uh, pe data de 10 septembrie la aeroportul din Damasc. S-au ridicat voci care au lansat apeluri către regimul sirian pentru ca dumneiei să fie eliberată și societatea psihanaliștilor uh, a făcut același apel, dar din păcate uh, aceste apeluri au rămas uh, fără urmă. Acum a venit momentul ca noi să intrăm în joc, noi să luăm niște măsuri. Regimul de la Damasc trebuie să-și dea seama că atunci când încalcă drepturile omului, se expune la criticile și la condamnarea din partea comunității internaționale. Nu putem să uh, trăim cu iluzia că uh, propria putere va dura veșnic. Până și domnul Gaddafi a uh, fost răsturnat, va veni și rândul lui Bashar al-Assad. Domnule președinte, evenimentele recente din Siria arată că nu sunt șanse să se întâmple o revoluție pașnică în această țară. Autoritățile calcă în picioare și uh, reprimă opoziția. Cetățenii sunt uh, arestați pe nedrept. O astfel de arestare este cea a lui Rafah Nashed, care a fost arestată în septembrie la Damasc. Cazul ei trebuie rezolvat imediat, dat fiind că uh, starea sa de sănătate se uh, agravează. Trebuie să facem apel la autoritățile siriene să uh, înceteze cu arestările arbitrare ale acestor prizonieri de conștiință. Trebuie să se clarifice situația tuturor persoanelor arestate sau ucise în această țară. Trecem acum la procedura spontană de luare a cuvântului. Am cam 18 nume pe listă. Nu le voi putea da cuvântul tuturor. Am să aleg 5 persoane în mod echitabil și începem cu doamna Esaia arvoisa puhemies hyvä komissaari Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule președinte, mă scuzați, doamnă comisar, după evenimentele din timpul primăverii arabe, am văzut că regimul din Siria a reacționat cu multă violență. Și arestarea psihanalistei Rafa Nashed este un exemplu grăitor. Ea nu încerca decât să-și folosească știința pentru a-și ajuta proprii concetățeni. Regimul sirian este o dictatură în adevărata puterea cuvântului, o dictatură care încearcă să controleze prin orice mijloace tot ceea ce se întâmplă în țară. Doamna Rafan Așed își exercita uh, meseria și numai din această cauză a fost arestată. Și nu este un caz unic. Tot acum suntem martorii unei generalizări a climatului de teamă în Siria și de aceea este foarte bine să dăm exemplu doamnei Rafana Șez ca să protestăm împotriva tuturor asemenea cazuri. Domnul Palețchi, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut multe discuții, ne-am exprimat uh, condamnarea, dar acest lucru nu împiedică mașina terorii să lucreze împotriva poporului sirian de șase uh, luni. 3.000 de victime uh, s-au înregistrat deja. Sper că abordarea Parlamentului a unor cazuri specifice, cum este acesta, va avea un uh, Uh, impact pozitiv. Este vorba de uh, un om de știință, o femeie care a fost arestată în mod arbitrar, fapt care a cauzat condamnare uh, în toată lumea. Această femeie este bolnavă, iar eliberarea ei ar fi o victorie pentru noi toți și ar duce la schimbări pozitive în Siria. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, dacă doamna Rafa Nașed este condamnată, acest lucru va fi, ar fi un semn de foarte mare uh, arbitrar, dar uh, în același timp și de uh, paranoia și de uh, neajutorarea unui stat, pentru că cum poate să se teme să se teamă un stat de o femeie care își exercită uh, meseria au spus că destabilizează statul. Eu cred că în acest caz uh, guvernul încearcă să transmită mesaje complet greșite. Nu este ceva real, este uh, ceva suprarealist, cum spunea și colegul uh, Preda. Bineînțeles că ne-am bucurat de primăvara arabă și am încercat să o sprijinim prin contacte diferite, însă în același timp trebuie să luptăm uh, dacă uh, indivizi sunt arestați fără niciun fel de motiv, uh, este vorba de o încălcare a drepturilor omului și nu putem să, le, a, să acceptăm acest lucru. Mulțumim, domnul Migalski. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Discutăm despre un caz unic aici, însă eu mă bucur că în acest Parlament acest caz este un punct de pornire pentru discutarea situației din Siria. Pentru că exemplul doamnei uh, Nashed este un exemplu bun în legătură cu ce se întâmplă în Siria și ce nu ar trebui să se întâmple acolo. Știm foarte bine că noi avem o voce unică. Nu am auzit pe nimeni luând o poziție disonantă uh, în ceea ce privește semnalul pe care trebuie să-l transmitem Damascului, și anume că un astfel de comportament este inacceptabil pentru Uniunea Europeană. Mă bucur că nu există dezbinări politice în acest sens în acest Parlament. Trebuie să spunem clar că ce se întâmplă în Siria este inacceptabil pentru noi. Mulțumesc, domnul Micolașic. Děkuji, pane předsedající. Eh, vážená paní a președinte, comisar, colegi. Comportamentul autorităților siriene față de proteste și actele brutale pe care le-au comis au dus la cel puțin 3.000 de victime. Poliția și armata își împușcă proprii cetățeni poliția nu anchetează infracțiuni, ci le comite. Iar acest uh, lucru nu poate decât uh, să merite condamnarea din partea noastră. Una din ultimele arestări, uh, fără niciun fel de motiv, a fost cea a lui Rafana Shed. Și este cu atât mai îngrijorător cu cât Uh, știm că cei care sunt arestați sunt și torturați. De aceea nu pot decât să solicit uh, regimului uh, sirian să elibereze prizonierii.

Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna comisar Cross. Thank you. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat solidaritatea față de poporul sirian, care suferă în continuare datorită campaniilor brutale de represiune ale lui Bashar el-Assad. Mii de persoane au fost condamnate, încă multe altele se află în închisoare din cauza unor uh, uh, sentințe și condamnări arbitrare. Toate aceste, toată această stare, de fapt, este pe deplin nedreaptă. Și vreau să mă refer și la cazul doamnei Rafa Nashed, care deja se află în închisoare de șase săptămâni. A fost arestată fără niciun motiv și în ciuda vârstei sale, în ciuda stării sale de sănătate, este totuși ținută în închisoare. Doamna Ashton a reacționat cu fermitate și a cerut imediat ca doamna Nashed să fie eliberată și de asemenea să înceteze toate aceste arestări arbitrare. Trebuie să exercităm în continuare presiuni pentru ca toate persoanele nevinovate și inclusiv doamna Rafana Shed să nu mai aibă de suferit. Suntem împotriva felului în care acționează acest regim și de asemenea uh, considerăm că trebuie să menținem sancțiunile împotriva acestui regim. Am colaborat de aproape cu Națiunile Unite pe tema uh, situației drepturilor omului din Siria. Și știți că Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat, datorită angajamentului UE, o rezoluție foarte fermă la adresa a, a, regimului sirian. Vă mulțumesc, stimați colegi, dezbaterea s-a încheiat. Putem să trecem acum la voturi. Vom începe cu un vot în ce privește cele cinci moțiuni de rezoluție despre uh, autoimolarea călugărilor și a călugărițelor din Tibet, vot prin apel nominal